săptămâna trecută în Turcia a existat uh, un nou cutremur și câțiva oameni și-au pierdut uh, viața, aproximativ 700 de persoane și au uh, existat și pagube materiale în regiunea care deja acum trei săptămâni a fost uh, afectată de uh, tremur și gândurile noastre se îndreaptă spre prietenii noștri uh, turci. Săptămâna trecută au existat inundații în Italia și în sudul uh, Franței în care oameni și-au pierdut uh, viața uh, și care au uh, uh, produs pagube materiale. Am contribuit la activitățile de salvare ale autorităților locale care i-au ajutat pe cei afectați de aceste dezastre. gândurile noastre și compasiunea noastră se îndreaptă spre familiile uh, victimelor, uh, familiile celor care și-au pierdut uh, viața în aceste dezastre naturale. Gândurile noastre se îndreaptă și spre cei care au rămas fără adăpost. Mai avem și alte informații. Bon. Săptămâna trecută am vizitat uh, Libia și Tunisia și acolo am discutat despre democrație și despre economia de piață. Cei de acolo sunt foarte interesați să afle de la noi uh, cum se pot constitui instituții uh, democratice și cum sunt structurate aceste instituții. Nu putem să ne impunem propriile idei asupra nimănui, însă cei din Libia au fost foarte interesați să asculte ce aveam eu de spus. În Tunisia m-am întâlnit cu prim-ministrul uh, uh, țării, cu președintele Băncii Centrale și cu uh, liderii principalelor partide politice, patru la număr. Tunisia este deschisă spre Uniunea Europeană. Tunisienii mi-au spus că nu au altă opțiune decât să se îndrepte spre uh, Uniunea Europeană, uh, pe care să o considere un exemplu. Am vorbit despre statul de drept și despre ideea unor societăți inclusive care să permită tuturor să ia parte la viața publică și aici mă refer și la femei egalitatea de șanse într-o societate deschisă este un obiectiv pentru toate cele patru partide care au uh, câștigat alegerile, care doresc uh, în procesul de democratizare al țării să coopereze cu Uniunea Europeană. Am petrecut uh, și o săptămână în Balcanii Occidentale, am fost în Croația, care se va alătura Uniunii Europene, am vizitat și Serbia care se confruntă acum cu uh, problema normalizării relațiilor cu Kosovo și uh, care a trecut printr-un proces de reforme. Am vizitat și Bosnia-Herzegovina, uh, care încearcă să depășească blocajul politic intern. Am vizitat Srebrenica, unde Am depus o coroană în numele Parlamentului uh, European. Ne-am exprimat uh, compasiunea membrilor acestui uh, for pentru familiile victimelor. Cred că Srebrenica este un loc de pelerinaj foarte important. E important ca noi să mergem acolo pentru a vedea cu ochii noștri ce lucruri îngrozitoare pot să aibă loc. Miercuri avem o dezbatere cheie. Îl vom găzdui pe președintele Consiliului uh, European, domnul Van Rompuy, pe președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, care va fi și el prezent, și pe președintele uh, Eurogrupului și uh, premierul Luxemburgului, domnul Juncker Încurajez așadar pe toți uh, membrii uh, să ia parte la această dezbatere importantă. La, trei, la ora 3 în această după-amiază, Parlamentul uh, Tinerilor Europeni, Parlamentul Mediteran, Mediteranean al Tinerilor, a luat anumite hotărâri Parlamentul nostru practic a găzduit tineri din 40 de state care au fost împărțiți în 5 grupuri de lucru. Dialogul social, migrația și integrarea, oportunități egale, uh, energia regenerabilă, um, ocuparea forței de muncă au fost subiecte care au fost uh, analizate de către acești tineri, practic subiecte de care ne ocupăm și noi aici în Parlamentul European. Societatea civilă, dialogul social, egalitatea egală în accesul la educație și la piața muncii, protecția mediului sunt subiecte abordate. Uh, au discutat și despre dezvoltarea unor societăți prospere. Putem să fim mândri de acești tineri care au fost prezenți aici. 250 de tineri din uh, zona Mediteranei au fost uh, prezenți. Unii dintre ei sunt și acum în public. În ultimele zile, exact unde stați dumneavoastră, stimați eurodeputați, au stat acești tineri. Aș dori să invit pe eurodeputat să ia parte la o conferință organizată de Parlamentul European pe 23 noiembrie. E o conferință de nivel înalt uh, cu privire la drepturile omului. Noi vom uh, găzdui uh, laureații premiului Sakharov. 12 dintre aceștia au confirmat că vor fi prezenți din diverse motive, e posibil ca nu toți dintre aceștia să reușească să ajungă, însă, uh, oricum, cu toții și-ar dori să fie alături de noi. Va exista o dezbatere vastă uh, cu activiștii pentru drepturile uh, omului, repet, pe 23 noiembrie. La sfârșitul zilei va exista o reuniune deschisă la Palais de Bozar cu uh, cetățenii Bruxelului. Și în cele din urmă, am niște vești triste cu privire la moartea lui Willy de Clerc. Am pierdut un om de stat uh, european și belgian care a fost membru a Parlamentului European pentru mai bine de 25 de ani. Dânsul a condus uh, grupul liberal și una dintre comisiile permanente ale Parlamentului European. A fost uh, de asemenea și comisar și uh, prim-ministru adjunct al Belgiei. Aș dori să invit pe eurodeputat să se ridice pentru un moment de reculegere în memoria colegului nostru.